măsurilor luate la nivel european spre protejarea acestora. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule comisar, spune doamna președintă, vă mulțumesc, dragi colegi. Dezbaterea se încheie aici. Votul va avea loc miercuri. Următoarea sesiune începe mâine la orele 9 și proiectul de ordine de zi a fost publicat și este disponibil pe site-ul web al Parlamentului European și președinta mulțumește și interpreților. Sesiunea se suspendă acum.